Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi și colegi, ar trebui să începem. Avem uh, o listă de vot ambițioasă înaintea noastră. Colega Tom e pe drum, având în vedere că e primul raport de pe listă pentru a fi votat. Sperăm totuși că ajunge până când terminăm cu toate punctele de dinainte. Încep cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Putem adopta ordinea de zi în forma sa actuală sau există obiecții, dorințe de completare? Se pare că nu, așa că ordinea de zi este considerată adoptată în forma sa actuală. Punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale Proiectul de proces verbal al ședinței Comisiei de pe 10 octombrie se găsește în documentele dumneavoastră de ședință. Există observații aici. Se pare că nici de această dată nu există observații, așa că propun ca procesul verbal să se considere, ca de obicei, ca fiind adoptat dacă nu se fac obiecții până la sfârșitul ședinței. Punctul 3. Comunicările președintei. Astăzi avem interpretare disponibilă în următoarele limbi, uh, franceză, germană, italiană, engleză, gre- greacă, spaniolă, portugheză, ceahă, cehă, îmi cer scuze, estonă, maghiară, poloneză, slovenă, bulgară și română. Ca de obicei, vă reamintesc că această întâlnire este transmisă pe internet. Trecem direct la vot. Avem uh, astăzi de votat referitor la două rapoarte și două avize. Începem cu raportul din proprie inițiativă, Educația în um, epoca digitală, provocări, șanse și um, descoperiri pentru structurarea politicii UE. Raportoarea este Iana Tom. Iana, dorești să mai spui ceva? Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, tuturora pentru cooperare și mă opresc aici să trecem la vot. Mulțumesc! Putem trece direct la vot. Începem cu compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 9 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen mit 13 zu 11 angenommen. Adoptat cu 13 la 11. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să ridicați mai bine mâinile în sus. Încă o dată, pentru. Împotrivă. Abținere, adoptat. A fost mai bine a doua oră. 93 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. 138. Geschlossen mit 16 zu 9 angenommen. Adoptat cu 16 la 9. 139 pentru. Îmi cer scuze, trecem la compromis 13. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 12 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 107 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 113 pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 122 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 133. S-a deschis votul. Geschlossen. Mit 13 zu 2. S-a închis votul. Um, respins. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Resins. Compromis 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 144 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 145 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Socialdemocrații nu prea ridică mâna, sunt un pic leneși, văd asta. Compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 155 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 156 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 157 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 158 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adoptat. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 166 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 179 pentru, împotrivă, abțineri, a adoptat. 181 pentru, împotrivă, abțineri, a adoptat. 182 pentru. Verificăm? Bun, haideți să verificăm 181. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 17 pentru, 8 împotriva, adoptat. 182 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 183. Geschlossen. S-a închis votul. 14 pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, îmi cer scuze, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 29 pentru, împotrivă, abțineri, mai adoptat, 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 39 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 4 pentru. Împotrivă abțineri. Adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 58. Geschlossen. S-a închis votul 16 pentru, 11 împotriva, adoptat compromis 6 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 62 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 63 pentru, împotrivă, abțineri respins, 64 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 65 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 66 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromis 25 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 68 pentru, împotrivă, abțineri respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 74 pentru, îmi cer scuze, compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la ITRE. Nu, nu trebuie să supunem la vot. Ajungem acum la votul final, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. Cu 26 de voturi pentru, nu există niciun vot împotrivă, o abținere. Adoptat așadar în, în unanimitate. Felicitări Ianei, îți mulțumesc ției și raportorilor din umbră pentru efortul depus. Trecem acum la următorul punct. Das ist der Entwurf eines Berichts. E vorba despre adoptarea unui proiect de raport, noua agenda europeană pentru cultură. Raportor este domnul Kramatikakis. Gheorghe, îți dorești să spui ceva? Te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, colaboratoarei mele, uh, Cristinei uh, Mercuriadi și tuturor colegilor care și-au uh, manifestat interesul pentru acest raport. Am primit 100, 180 de amendamente, deci uh, Iată, am avut o cooperare foarte bună, foarte fructuoasă și am reușit uh, să obținem un text bun, sper eu, și pentru prima dată, dacă textul este adoptat astăzi, vom fi deschis calea pentru o nouă agendă europeană pentru cultură și sper că, grație eforturilor dumneavoastră, aceste eforturi vor fi încununate de succes. Mulțumesc! Minunat, mulțumim și noi. Atunci trecem uh, la vot. Începem cu compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 45 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri e respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 și 64 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 90 și 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, nu, nu e corect. 93 acum, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, 126, repetă președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 și 155 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă,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 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă,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 Ok, also an einer Stelle habe ich einen Fehler gemacht. Am făcut o greșeală la un moment dat. La 85, la pagina 5, care a fost votat, dar uh, a mai votat și 86-le, care însă fusese eliminat. Îmi pare rău, spune președinte, am făcut această greșeală. Acum ajungem la votul final. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri, deci cu o mare uh, majoritate se adoptă. Felicitări domnului raportor. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bericht. Trecem acum la următorul vot proiectul de aviz reutilizarea informațiilor din sectorul public, raportor pentru aviz, colegul Zagorakis. Doriți uh, să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult colegilor pentru cooperarea foarte fructuoasă. Nu avem prea mult, n-am, prea mult uh, de spus, deci putem trece la vot. Wunderbar, dann machen wir das jetzt auch. Und wir... Minunat, așa și facem. Trecem acum la vot, deci începem cu amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 93 și 94 pentru. Împotrivă abțineri, respinse. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm ca să fim siguri, deci s-a deschis votul la amendamentul 13. S-a închis votul. 14 împotrivă, 11 pentru se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 și 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 și 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 și 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 și 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 127 s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru 8 împotrivă se adoptă. Îmi pare rău, nu era foarte clar. 15 și 16 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă,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 abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm deci votăm amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis acum votul. 12 pentru, 15 împotrivă, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 65 și 66 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 și 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 și 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum ajungem la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri. Uh, felicitări raportorului pentru majoritatea cuvârșitoare. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Abstimmung des heutigen. Ultimul vot acum de pe urna de zi astăzi. Avem un proiect de aviz, instituirea programului Invest EU. Raportor pentru aviz este colegul Giambatski. Nu doriți să spuneți nimic? Nu doriți să spuneți nimic, trecem direct la vot. Începem cu 66. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat eu pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la 72 pentru, împotrivă, abțineri respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 74 pentru, 73? Vrei să verificăm? Bine, haideți. 73. S-a deschis votul. Geschlossen. Oh, Entschuldigung, mit 14 zu 12 Stimmen. Îmi cer scuze, 14 voturi împotrivă, 12 pentru, deci e respins. Trecem la 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, Votezi împotriva amendamentului tău, Silvia? Amendamentul 80. Suntem la amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 86 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Bine, în regulă, îmi cer scuze. Poate nu am văzut bine pentru că era un compromis. Haideți să verificăm compromisul 5. S-a deschis votul. Stimmt jetzt ist. Vă rog să votați. S-a închis votul. 17 împotriva, 10 pentru. Respins, îmi cer scuze. Trecem la 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. 96. Amendamentul 96. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 23 de voturi pentru 3 împotriva. Adoptat. Trecem la 94 pentru împotrivă abțineri adoptat. 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 99 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul oral și 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 111 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri respins, 120 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 121 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 122 pentru, împotrivă, abțineri respins, 123 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 124 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 125 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 127 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 128 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 129 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 130 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 131 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 132 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 133 pentru, împotrivă, abținerea, respins. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 23, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm compromis 8. Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 11 împotriva adoptat. Trecem la amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptat. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. adoptat. 31 pentru. Împotrivă Abțineri. Adoptat 32 pentru. Împotrivă abțineri adoptat, 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 41 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Cred că e adoptat dar eu, cel puțin în partea stângă a mea, nu am văzut multe mâini ridicate. Votăm așadar, referitor la 41, s-a deschis votul, s-a închis votul. Da, 27 de voturi pentru, 0 împotrivă, e destul de clar. Da, după cum vă spuneam, da, cam fac, încep să se facă simțite semnele de oboseală. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm? Bine. Ja, das sieht jetzt, wo ich die vielen roten Lämpchen sehe, sieht Văd multe beculețe roșii aprinse. S-a închis votul. Da, 21 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru respins, 51 pentru împotrivă, abțineri Mm, nu știu nici de această dată. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. 50. La amendamentul 51. 51. Geschlossen. S-a închis votul. 14 împotrivă, 13 pentru respins. A fost destul de greu să-mi dau seama, sincer. 52. 52 pentru împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 59 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri respins, 65 pentru, împotrivă, abțineri respins. Trecem acum la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul cu 25 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Așadar, adoptat cu mare majoritate, felicitări raportorului. Și am reușit. Herzlichen Dank für die Mulțumim uh, mult, vă mulțumesc pentru colaborarea și concentrarea de care ați dat dovadă. Und wir machen auch sofort weiter. Trecem de îndată la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul cu numărul 10. E vorba de analiza unui raport și anume programul Europa Creativă. Raportoare este colega noastră Silvia Costa. Termenul limită pentru amendamente este data de 29 noiembrie la ora 15. Votul la comisia noastră este prevăzut pentru data de 20 februarie anul viitor. Acum doresc să o rog pe Silvia să ne prezinte raportul. Ai 5 minute. Da, am să încerc să mă încadrez în 5 minute. Înainte de toate, vreau să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit și buna relație cu raportorii din umbră. Am reușit uh, să ne întâlnim cu mulți actori implicați împreună am uh, dobândit în acest fel numeroase idei, propuneri, sugestii. Mulțumesc de asemenea secretariatului comisiei noastre, cât și Comisiei Europene Digi Cultură și Învățământ, care a fost întotdeauna deschisă dialogului și colaborării. Vă reamintesc firește câteva din realizările importante pe care le-am obținut încă de la început uh, E vorba de primul program direct al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale, creative și audiovizual, care și-a menținut așadar trăsătura unică, așa cum am cerut, structura, obiectivele, filozofia. Nu a fost uh, lipit uh, de alte programe sau dizolvat așa cum părea la început. Este important pentru că oferă siguranță și actorilor implicați. În ce privește partea legată de cultură mai mult decât media, s-au inclus numeroase inovări pe care noi le solicitasem în raportul nostru la jumătatea mandatului. Abordarea pe care o putem împărtăși nu este însă uh, suficient de precisă când vine vorba de măsuri, de acțiuni. Iată de ce multe din amendamentele înaintate uh, sunt completări specifice, țintite, mai ales și în urma numeroaselor întâlniri pe care le-am avut cu actorii implicați. Firește, ambiția acestui uh, program uh, depășește cea de acum șapte ani, dar dacă aceasta nu este sprijinită de un buget uh, pe măsură, firește că nu ne va permite să ne atingem toate obiectivele dorite și în rezoluția adoptată referitoare la CFM în luna martie anului trecut, am cerut, așa cum am propus și eu în calitate de raportor, să ajungem la o dotare economică de 2,8 miliarde, 2,8 miliarde și nu uh, propunerea Comisiei. Sper ca întreg Parlamentul uh, să se angajeze înspre acest obiectiv, cât și Consiliul. Uh, Cred că defalcarea între diferitele secțiuni, cultură, medie și transsectorial nu ar trebui să se facă în funcție de sumă, ci uh, pe procente. 33% uh, cultură, 50% media și restul la transsectorial. Vă reamintesc că în ce privește cultura, um, rubrica referitoare la cooperare, partea cea mai importantă trebuie să fie de cel puțin 70% pentru a asigura o posibilitate de reușită cât mai mare. Pentru obiective, am introdus drept obiectiv general pe lângă cele două prevăzute care evaluează și aspectul social și economic și recunoașterea valorii intrinsece a culturii. Aici intră operatorii, profesioniștii, artiștii, În al doilea rând, am reintrodus în mod bizar dispăruse valoarea adăugată europeană în drept condiție esențială pentru a putea primi sprijin de la acest program, bazându-ne și pe experiențele acumulate în acest an, am discutat și mai devreme, scoțând în plus în evidență simțul de apartenență pe care cultura îl oferă cetățenilor, promovând conținuturi cu o narrativă europeană explicită. Sunt de acord cu alegerea Comisiei de a introduce acel sigiliu de calitate, acel seal of excellence. Cred însă că acesta trebuie aplicat uh, în mod coerent. Nu trebuie să avem grijă acum când vine vorba de um, autoritățile de gestiune ale fondul, al Fondului de Dezvoltare Regională, um, când vine vorba de alocarea de către acesta uh, a sigiliului de excelență către programele din uh, acest fond. Acțiunile orizontale, sectoriale și specifice, firește, Programul acum este mult mai structurat decât în trecut. Este important că să uh, răspuns la solicitările noastre să existe o, uh, o linie dedicată muzicii. Noi făcusem această propunere. Proiectele inovatoare în cadrul patrimoniului cultural să se acorde o atenție superioară valorificării activităților de editare, nu doar de traducere și uh, pentru subvenție a prevăzut trei, cul- trei criterii. Valoarea culturală ridicată a proiectului, impactul și calitatea și eficacitatea în realizare. Pentru proiectele de cooperare am inovat în anumite privințe. De pildă, am acordat atenție deosebită proiectelor de dimensiuni mici. Rata de cofinanțare s-a adaptat la acestea, cât și la microproiecte care să aibă o valoare europeană. Cerem de asemenea reintroducerea Premiului European pentru Teatru, care nu mai uh, era. Media aș spune neapărat că e, aș spune că e o revoluție aici. Noi, uh, în domeniul audiovizual, am introdus o trimitere la um, genurile cărora le dorim um, să le acordăm o prioritate. Mă gândesc aici la ficțiune, um, animații, producții pentru copii, care să aibă o valoare adăugată europeană. În plus, am uh, reluat cuvântul independenți când se vorbește de producători sau distribuitori independenți, pentru că acesta este un criteriu de care am ținut întotdeauna cont pentru a evita concurența neloială. Ultimul punct, penultimul punct, uh, um, componenta transsectorială care devine ce trebuia să devină, și anume componentă interdisciplinară, acordând atenție deosebită pluralismului și jurnalismului de calitate. Închei cu următoarea idee, deși aș mai avea încă multe de spus. Am acordat atenție importantă părților internaționale. Chiar am intitulat inițiativa Creative Europe Mundus pentru a scoate în evidență această dimensiune internațională. Criteriile calitative și cantitative uh, trebuie să fie privite din perspectiva și din logica culturii. Până acum n-am văzut suficient în acest sens. Închei, am discutat, am făcut un aviz al Comisiei Culci pentru Invest EU. Am discutat despre asta. Invest EU e un program interesant pentru că va fi um, un macrofond de 15, cu un buget de 15 miliarde, cu 15 instrumente. Noi am inclus aici o serie de îngrijorările de care ne-am luat pe parcurs am introdus toate prioritățile, criteriile și condițiile pe care noi, de altfel, le promisesem operatorilor culturali și, de altfel, discutăm cu raportorul InvestEU de la Comisia Econ, care a primit deja îngrijorările noastre și credem că așa ar trebui să se desfășoare totul. Econ în InvestEU trebuie să stabilească uh, suma totală, modalitățile, însă revin acum ramurilor sectoriale nouă, de pildă, să stabilească criteriile și să nu piardă din vedere rezultatul care se dorește. Mă închei aici, mă opresc aici, mulțumesc. Vielen herzlichen Dank, Silvia. Wir kommen... Mulțumesc foarte mult, Silvia. Trecem acum la raportorii din umbră și începem cu PP, Sabine, cred că ia cuvântul în numele lui Bogdan Venta, i-a preluat uh, poziția. Nu, nu i-am preluat funcția, ci doar îl reprezint astăzi, pentru că mm, mă voi limita doar la a prezenta activitatea lui de până acum. Aș spune, acum am onoarea să citesc ultimele cuvinte ale lui Bogdan aici în Parlament, ultimele lui cuvinte pentru că, în Parlament pentru că se întoarce în uh, țara lui în calitate de primar for her draft report. În primul rând, doresc să mulțumesc doamnei Costa pentru proiectul de aviz și pentru activitatea sa asupra acestui program extrem de important. Și evident că cea mai importantă componentă reprezintă dublarea bugetului pentru proiectul actual, lucru pe care îl salutăm. Sunt de asemenea de acord și cu de... faptul că avem nevoie mai multe detalii când vine vorba de punerea în aplicare, în practică, uh, de complementaritate, sinergii între programele de finanțare europeană, în special sigiliul de excelență și investiu. Una dintre cele mai mari provocări ale propunerii actuale este să garanteze actualele condiții pentru sectorul cultural. În actualul cadru financiar multianual a fost mutat sub regulamentul Investiu. Este foarte important să avem referințe încrucișate la alte regulamente europene. Sunt de acord cu noua structură structură a domeniului cultural și introducerea de acțiuni specifice sectoriale și orizontale, în special noile acțiuni orizontale privind muzica și mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul cultural. Ca unul dintre autorii acțiunii de pregătire în ce privește domeniul muzical, eu cred că ar trebui să reflectăm mai bine în propunerea Creative Europe și sectorul muzicii. PP dorește să întărim această acțiune. Cu toate acestea, există anumite subiecte în proiectul de raport care ridică unele semne de întrebare. PP a fost totdeauna foarte deschis către domeniul cultural și evident că susținem ideea să întărim dialogul între organizațiile culturale și creative printr-un dialog permanent cu părțile interesate și prin instituirea unui forum anual. În proiectul de raport ați propus crearea unui observator dedicat european pentru sectoarele culturale și creative, dar eu mă tem că acesta ar genera costuri foarte mari, dar fiindcă bugetul nostru deja este destul de limitat. Pentru mine, detaliile privind structura și finanțarea acestui organism nu sunt suficient de clare. Cred că putem să încredințăm misiunea aceasta unor organizații sau instituții deja existente. Poate Comisia Europeană ar putea să ne explice cum am putea să avem expertiză mai bună pentru a putea să măsurăm impactul politicilor culturale și să definim indicatori calitativ și cantitativ relevanți. Celălalt punct important, evident, îl reprezintă structura programului. Eu cred că ar trebui să rămânem la propunerea Comisiei și să menținem structura generală a programului actual împreună cu cele trei componente principale, cultură, media și transsectorial și acest lucru ține cont de uh, nevoile specifice ale diferitelor sectoare și urmează experiența pozitivă pe care am câștigat-o deja de pe urma programului actual. În programul dumneavoastră privind cultura, includeți și o parte privind uh, proiectele audiovizuale. Mă tem că din motive administrative și de finanțare, ținând cont de faptul că ar fi nevoie ca două TG-uri diferite să se ocupe de acest lucru, situația ar putea fi destul de complicată. Și în ce privește proiectele mici, pe mine, eu am îndoiel în ce privește amendamentul 61 și contribuția finală la program de maxim de 80% din uh, costurile operaționale, după cum apare în propunerea aceasta. Uh, Cererea pentru propunere ar trebui să acorde o rată de cofinanțare mai mare proiectelor. În general, suntem în favoarea susținerii mai multor proiecte mai mici, dar mă îngrijorează acest aspect, deoarece ar trebui să asigurăm un echilibru și să menținem continuare ideea de flexibilitate și calitate pentru toate proiectele. PP va pregăti amendamente și așteptăm cu nerăbdare să avem o cooperare foarte bună și plină de roade cu doamna Costa și ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Sabine! Mulțumim foarte mult, Sabine! Acum domnul Diaconu are cuvântul. Vă rog, trei minute. Uh, mulțumesc. Un uh, um cumul de, de bune intenții, ceea ce este foarte bine. Am cooperat și până acum foarte bine cu Silvia Costa, până în această etapă, ceea ce voi face și mai departe. Uh, un singur lucru, aș, o, o remarcă aș introduce în discuție. Uh, investițiile, că despre asta vorbim, în cultură, indiferent de subiect, de gen, înseamnă niște cifre. Greșeala în care putem cădea noi mai puțin, dar administratorii în general, este ca rezultatele așteptate să se măsoare tot în cifre. Nimic mai greșit investițiile în cultură nu, se, nu, nu produc cifre neapărat. Produc și cifre, dar produc viitor, ca să spun așa. Contează foarte mult acest lucru. E o mentalitate, o anumită mentalitate pe care ar trebui să o includem cumva pe toate căile tuturor celor din jurul nostru. E un lucru bun, să sperăm că avem viitor. Mersi. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Helga Trüppel. Mulțumesc, Petra, mulțumesc și Silviei și celorlalți raportori din umbră. Aș dori să, pornesc cu, să încep cu o remarcă generală. Acum discutăm de noul program Europa Creativă și cred că în acest moment este de importanță maximă să uh, Facem foarte limpere colegilor noștri de la Consiliu și Parlament că dialogul intercultural și diversitatea culturală stau în miezul Europei. Cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a fi cât de limpede se poate de ce acest program este important pentru Uniunea Europeană. Așadar împărtășesc în totalitate cele spuse până acum și anume că trebuie să combinăm programul cu alte părți din politica și bugetul nostru. Uh, Aș dori să adaug la aceasta ceva ce Silvia cunoaște mai bine, că trebuie să ne ocupăm și de relațiile interne când vine vorba de cultură. Acest mesaj este important de ce, care este rolul culturii în înțelegerea Uniunii Europene. Am fost în vizită la Silicon Valley și acolo, la una din companiile vizitate, aveam un poster foarte mare pe care scria că suntem cu toții diferiți, dar vrem să fim tratați la fel. Acest lucru se leagă nescrincabil de diversitate și de statul de drept și eu cred că aici cultura aduce un plus. Știm că diversitatea se opune omogenității și pentru a avea justiție și o viață bună trebuie să ne bazăm pe statul de drept. Cred că vom avea o luptă în ce privește cadrul financiar multianual și bugetul pe 2019. Acum avem o a doua încercare în ce privește bugetul. Evident că acest lucru reflectă și atmosfera de la Consiliu. Și nu dorim să fim atât de ambițioși ca Oettinger acum și să mărim bugetul. Dacă nu facem acest lucru, toate ambițiile noastre în ce privește cultura, educația, tineretul, media, vor fi puse în pericol. De aceea, eu cred că acum trebuie să transmitem o comunicare generală privind importanța culturii și a industriilor creative. Așadar, sunt de acord cu toate cele spuse. Sunt de acord că media, cultura și această tendință transsectorială reprezintă o direcție bună, trebuie să o menținem și să nu mergem în această direcție doar 3-5 ani și apoi să schimbăm direcția. Cred că este bine să continuăm să îmbunătățim ce avem deja, astfel că împărtășesc și ideea că trebuie să facem cât mai clare diferitele programe transsectoriale și evident că acum trebuie să subliniem ideea legată de proiectul privind muzica. Știm că muzica poate să ajungă la oameni și eu cred că avem mare nevoie și de această artă în situația actuală. Trebuie să facem mai multe pentru muzică. Am avut acest uh, eveniment la, uh, la Cannes. Cred că este foarte important să finanțăm mai mult programul, această linie de program. Nu doresc să repet ce am spus deja și cât de important este această legătura cu cadrul financiar multianual este absolut clar acum cât de mari sunt riscurile cu care ne, cu care ne confruntăm. Doresc să trec acum la chestiunea proiectelor de anvergură mică. Întotdeauna este clar că este nevoie de o combinație de proiecte. În general, tinde să acorde importanță proiectelor mai mari. Eu cred că trebuie să încercăm să contactăm cât mai mulți artiști, cât mai mulți tineri care au proiecte. Trebuie să subliniem faptul că proiectele de învergură mică sunt extrem de importante pentru diversitatea culturală din Europa și de aceea eu cred că ar trebui să spunem foarte clar că dorim să înfăptuim acest lucru cu noul program. În ce privește observatorul, cred că ar trebui să lucrăm în continuare cu instituțiile existente. De aceea, amendamentele mele se vor concentra în mare parte pe ce am spus deja astăzi. De asemenea, cred că este important să subliniem dialogul intercultural, dar, în același timp, să fie foarte clar că totul se bazează pe statul de drept și că nu este vorba de discursuri privind identitatea. În situația politică actuală, când ne referim la cultură, eu cred că este întotdeauna esențial să lămurim că este vorba de un concept democratic al culturii. Vedem că în unele state membre și în afara Uniunii Europene sunt alte abordări și cred că noi, prin programul nostru Europa Creativă, ar trebui să lămurim foarte bine că avem un concept de a unifica oamenii, de a-i aduce la oaltă. Cultura este privită dintr-un unghi democratic. Este vorba de o înțelegere democratică a culturii și nu o competiție între o cultură și alta. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc foarte mult, doamna Dinolfi, trei minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Programul Europa Creativ uh, trebuie privit ca fiind de maximă importanță, de importanță mai ales strategică, având în vedere că reprezintă una din puținele posibilități de sprijin pe care Uniunea Europeană le oferă artiștilor, creatorilor și actorilor din sectoarele culturale și creative. E vorba în particular de un instrument precis pentru a oferi sprijin tuturor acelor IMM-uri din sector care astăzi se lovesc de diferite obstacole precum o concurență acerbă din partea marilor multinaționale. Având în vedere toate acestea și acordând importanța deosebită viitorului uh, sectorului creativ, mai ales imemorilor, nu pot decât să fiu de acord cu acest program. Iată de ce amendamentele pe care le voi înainta trebuie înțelese, înțelese drept sugestii pentru a îmbunătăți programul, astfel încât uh, să putem ajuta artiștii, creatorii, și toți cei care activează în sectorul cultural în linii mari. Un aspect care cred că poate fi îmbunătățit se referă la buget. Vreau să spun uh, aici cât se poate de clar că nu e adevărat așa cum uh, susținea un fost ministru italian că um, cultura nu se mănâncă. Ba din potrivă, investițiile în cultură nu doar generează efecte pozitive asupra cetățenilor, ci sunt și în măsură să își aducă un aport semnificativ la bunăstarea economică. Iată de ce este atât de important ca programul să fie dotat de bugetul necesar pentru atingerea obiectivelor prefigurate. În caz contrar, ar, fi, ar însemna să dezamăgim așteptările acelora care cred în potențialul acestui program. În al doilea rând, este necesar să se ofere un sprijin suplimentar IMM-urilor, care reprezintă adevăratul motor al sectorului cultural și creativ din Europa. Cred că este deosebit de necesar și oportun să oferim un sprijin specific acelor întreprinderi care vin din zone afectate de dezastre naturale, precum cutremurele. Aici, Uniunea Europeană, pentru a se face, pentru a face ca cetățenii să simtă apropierea uh, de Uniunea Europeană, pentru că e vorba de zone unde cetățenii adesea se simt abandonați și se lovesc de probleme considerabile, mai ales la nivel economic. Iată de ce Uniunea Europeană ar putea să ofere un sprijin specific de ajutor. Um, cred că ține de obligația noastră de a da dovadă de solidaritate, pentru ca solidaritatea să nu rămână pur și simplu un cuvânt uitat în tratate. În continuare, este important să se introducă o măsură specifică referitoare la accesul la operele culturale și creative, astfel încât acest acces să fie cât se poate de amplu. E vorba aici de un aspect fundamental pentru ca în acest fel să se concretizeze dreptul la nediscriminare și la incluziune, drept consimțit în um, tratatul uh, european. De asemenea, este foarte important să sprijinim acele proiecte care contribuie la digitalizarea patrimoniului cultural european. În cele din urmă trebuie să investim în crearea de noi formate pentru conținuturile digitale, pentru că în acest fel să putem încuraja apariția unor uh, viitoare inițiative de tip Netflix european, dacă îmi permiteți. Sunt uh, convinsă că vom reuși să facem din Europa creativă un program mai eficient și mai accesibil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Bilde, vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, Doamnă raportor, bineînțeles că eu sunt pentru Europa Creativă, mai ales pentru tot ce ține de mass media, pentru că sprijinul uh, la contribuție, dar uh, acordat și rețelelor de cinema, uh, cinematografelor în oraș, orașele este foarte important. Îmi pun întrebări în legătură cu diversificarea programului. Se vorbește foarte mult de sinergie și se vorbește și de activități luate în acest domeniu transsectorial. Mă gândesc la cele 2 milioane de euro, această sumă, alocată în 2016 uh, pentru proiecte pentru refugiați, uh, precum REACT, care ar fi trebuit să promoveze aspectele pozitive ale unei diversități culturale sporite prin uh, piese de teatru care se bazează pe experiența de viață a refugiaților vă las plăcerea să descoperiți singuri pe YouTube secvențe care îți dau de gândit. Uh, iar în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, e clar că bugetul este uh, redus, dar pe de altă parte nu putem să tot cerem uh, programe la nesfârșit. Raportul anual al Agenției Anuale pentru Audiovizual și Cultură din 2007 enumera activități diverse și variate luate pentru a sprijini birourile mai puțin experimentate. O inaugurare la biroul de la Tunisia, o conferință de la, la Kiev, dar și recepții ale delegațiilor din Tunisia, Tunisia, Armenia și din Kosovo. Uh, sigur, e vorba de evenimente foarte plăcute pentru participați, dar mă întreb dacă uh, nu putem să punem uh, sub semnul întrebării pertinența acestor evenimente, având în vedere austeritatea financiară. E clar că Uniunea Europeană acum nu prea mai vorbește despre Brexit, dar pe de altă parte deschidem brațele pentru Kosovo. Uh, programul acesta ar putea să fie mai pertinentă și mai eficace și bineînțeles că asta voi face încercând uh, să îl modific prin amendamente. Mulțumesc! Dank, uh, Herr Mulțumesc foarte mult. Mult Schuntis, vă rog. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδη συζητήτριά μας, η κυρία Μίχελς, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Mulțumesc. Raportorul nostru din umbră, doamna Michels, m-a rugat să un înlocuiesc astăzi și voi citi observațiile sale. Doresc să-i mulțumesc domnei Costa, de asemenea. Și acum urmează observațiile raportorului nostru din umbră. Mulțumesc, doamne Costa, pentru propunerile sale. Am cinci observații. În primul rând, dublarea bugetului la 2,5 miliarde de euro. Este un fapt pozitiv, extrem de binevenit, după cum este și propunerea Comisiei în ce privește jurnalismul independent. Din păcate, este extrem de necesar. În al treilea rând, vă felicităm pentru crearea unui observator european independent. 4, avem o problemă aici. Nu știm dacă este o problemă lingvistică sau de altă natură, și anume exprimarea sector cultural și creativ este, este important, după cum propune Comisia, dar în versiunea limba germană avem o altă exprimare. Acest termen a fost înlocuit de un amendament care se referă la industria culturală și creativă. Și este valabil în mai multe locuri, în mai multe paragrafe. Și ni se pare o problemă serioasă. Faptul că s-a înlocuit cuvântul sector cu industrie. Noi înțelegem ideea de industrie, dar sector este un concept mai amplu decât industrie, care, de exemplu, include și serviciile publice. În al cincilea rând, programul Europa Creativă trebuie să aibă drept obiectiv accesibilitatea și serviciile publice. De deci aceea este foarte important să ne referim la sector și nu la industrie. În plus, în Convenția UNESCO se face de asemenea referire la sector. Dacă este o problemă strict lingvistică, va trebui rezolvată. Dar dacă, de fapt, în spate este o problemă conceptuală, trebuie să găsim un compromis. Vă mulțumesc mult! Vielen Dank. Wir werden das prüfen, ob das... Da, trebuie să vedem dacă e doar o problemă de traducere. Da, amendamentele pe care le-a înaintat Silvia. Da, în proiect. Se pare că în germană există să clatină pe aici pe acolo, deci poate e o problemă de traducere, trebuie să vedem. Nu mai există alte persoane scrise la cuvânt, așa că am să-i dau cu mare plăcere cuvântul comisiei. Ah, îmi cer scuze. Da, trebuie să așteptați un pic să mai înscris cineva la cuvânt. Julie, te rog. Voi fi foarte succintă, doresc să mă refer la Kosovo. Am auzit la comisie, în cadrul reuniunii interparlamentare de astăzi, unele observații destul de neplăcute la adresa Kosovului. Unii dintre noi facem parte din delegația interparlamentară pentru relațiile Kosovo. Am făcut mai multe vizite acolo și cu ocazia acestora am văzut că sunt foarte implicați în domeniul cultural. Prima dată când m-am dus la muzeul și galeriile de arte în Priștina, am văzut că avea o expoziție foarte importantă privind opera lui Grayson Perry, un artist britanic. Când ne referim la state din Europa, dar le excludem cumva, mi e pare foarte xenofobic să procedăm astfel, să considerăm că ei nu sunt europeni, când de fapt sunt europeni și colaborează cu noi în mai multe feluri. Șeful Departamentului Cultural al orașului Priștina este o femeie care este refugiat de război, care a fost salvată cu elicopterul din orașul ei și a fost adusă în Manchester, de unde sunt eu, unde a fost ajutată de urgență de chirurgi britanici. Ea este artist și activist, este din Kosovo, este și britanică, este europeană. O cheamă Siranda Borduieschi puteți să căutați mai multe despre ea. Doresc să fie clare lucrurile. Aici vorbim de vecinii noștri și trebuie să avem o exprimare mult mai primitoare și mai pozitivă. Mulțumesc. Acum însă, chiar că, având în vedere structura programului avem doi reprezentanți de la comisie, de la două DG-uri diferite, Barbara Gessler de la DG EAC și uh, Lucia Calde de la DG Connect. Începem cu Barbara Gessler. Barbara, ai cuvântul. Dank. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că putem interveni. Îi mulțumesc uh, și doamnei Costa pentru mulțumirile dumneei, pentru colaborare. Nu putem decât uh, să repetăm și noi practic aceleași cuvinte. A fost uh, o atmosferă foarte constructivă cea în care s-au desfășurat lucrurile la acest dosar. Vă mulțumesc și eu în numele directoratului nostru general pentru toate sugestiile pe care membrii comisiei dumneavoastră le-au făcut și pe care le vom vedea probabil săptămâna viitoare în forma lor finală. Vreau să intru în amănunte referitor la câteva subiecte care au fost deja prezentate astăzi de o parte dintre dumneavoastră. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru sprijinul amplu pentru abordarea noastră sectorială în domeniul culturii. Ne bucură foarte mult. Firește, se datorează faptului că mulți dintre dumneavoastră, deputații prezenți aici, dar care nu <laughs> mai sunt, precum deputatul care a devenit astăzi primar, au sprijinit foarte mult inițiativa noastră Music for Europe și ne bucurăm foarte mult că sunt de acord cu această abordare. Suntem conștienți de faptul că defalcarea explicită a bugetului între diferitele inițiative se va putea face doar în momentul în care vom ști de ce fonduri dispunem realmente. Însă, deja, faptul că sunteți de acord cu noi că trebuie să avem abordare punctuală față de anumite domenii, dincolo de abordare orizontală, așa cum a scos în evidență și doamna Costa în raportul dumneiei, de pildă în ce privește editurile, firește la ora actuală analizăm uh, și sectorul teatrului, pentru că până acum uh, în propunerea noastră nu a venit cu o abordare sectorială. Iată de ce suntem conștienți de faptul că pentru um, artele spectacolului trebuie să venim cu un proiect pilot pentru a oferi practic o Uh, șanse egale tuturor formelor de artă. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră în ce privește dimensiunea internațională. Vom uh, analiza cu mare atenție propunerea dumneavoastră referitor la numele pentru acest program. Le mulțumesc și deputaților care s-au afirmat în domeniul dialogului intercultural. După părerea noastră, este un domeniu care s-a conturat tot mai mult în cadrul Europei Creative și care a arătat că statele din vecinătate, mai ales din spațiul mediteranean, pot fi incluse cât și prin activitățile specifice pe care le vom organiza în anii care urmează pentru Balcani. Cred că pentru relațiile cu vecinii Europei au o însemnătate deosebită. Ne bucurăm de asemenea și pentru că am primit sprijinul Parlamentului uh, pentru un buget suplimentar, într-adevăr, recunoaște faptul că este o investiție pentru cultură care va permite progresul Europei și nu e perceput pur și simplu drept subvenții care se vor pierde. Mai vreau să intru în amănunte referitor la două, trei uh, aspecte. Cu siguranță Lucia după aceea uh, va concretiza mai mult. În raportul dumneavoastră, doamnă Costa, spuneați că ar trebui să înființăm un observator. Dumneavoastră și o, o parte din colegii dumneavoastră spuneau că această propunere, că fie sprijină această propunere uh, fie s-au pronunțat uh, de dovadă de un anumit scepticism, noi, firește, dorim să avem indicatori stabili, fiabili pentru programele noastre. Același lucru se aplică, firește, între ghilimele fie spus, și pentru evaluarea proiectelor individuale. Am însă impresia că o nevoie specială a Parlamentului e uh, aceea de a avea indicatori buni pe baza cărora putem evalua dacă programul merge pe drumul cel bun și dacă, într-adevăr, am atins obiectivele pe care ni le-am propus. Iată de ce vrem să analizăm diferite modele, să vedem într-adevăr unde putem face o îmbunătățire. Există, de pildă, o propunere al unui profesor cunoscut, Luigi Sacco, care a atras atenția asupra unui proiect pe care îl va, îl va aplica în Matera. Um, e vorba aici de colectarea de date în uh, sistem open source. Spuneți, în uh, raportul dumneavoastră, amintiți de uh, Centrul Comun de Cercetare, dar și alte organizații care, împreună cu noi, vor să analizeze cum putem pe viitor colecta mai bine datele Lucia cu siguranță uh, vă va spune mai multe în această privință din experiența ei din domeniul audiovizual. Am să mă opresc deocamdată aici și să dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc foarte mult, Lucia! Uh, thank you, thank you very much. Um... Vă mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte succintă. Doresc să vă mulțumesc din nou pentru feedback-ul foarte util pentru raport și să vă spun că suntem dispuși să lucrăm cu Consiliul și Parlamentul asupra acestui program care mi se pare mai necesar ca oricând. Deci doresc să vă mulțumesc pentru propunerile privind bugetul programului. Ce privește media, doamna Costa s-a exprimat foarte logvent. Este vorba de o evoluție și nu de o revoluție. Deci pornim de la scheme care deja și-au dovedit valoarea și care sunt deja un succes. Luăm notă de comentariile privind formatul și genurile. Evident că este ceva de care ne ocupăm deja. Dorim să tratăm cât mai multe tipuri de narațiuni, documentare, animații, dar să testăm și formate noi, printre care ar fi, de exemplu, realitatea virtuală. Suntem de acord că vine vorba de producători independenți și distribuitori independenți și anume că ei se află în centrul preocupărilor noastre, în centrul domeniului și ar dori să susținem acest lucru cât mai mult în viitor. Credem că internaționalizarea programului este extrem de importantă. Dar am clarificat mai mult decât în regulamentul actual care sunt condițiile pentru a avea acces la Creative Europe și că va fie o legătură clară între plata integrală, a, între îndeplinirea în întregime a responsabilităților deja stabilite și acces la program. Nu, ni se pare o clarificare față de programul actual. Salutăm și observațiile referitoare la jurnalism. Este o activitate nouă în acest domeniu transsectorial. Credem că este foarte necesar. Este important să susținem programe care promovează un mediu pluralistic, liber, care promovează alfabetizarea media și jurnalismul de calitate, mai ales în acest context uh, dominat de fake news și de strategii de acest fel. În ce privește observatorul? Împărtășim obiectivele Parlamentului European de a întări colectarea de date, și a datelor statistice pentru a analiza impactul pe care l-au politicile culturale în general. Suntem de acord că Europa poate să joace un rol foarte important în acest sens. Am dorit de asemenea să întărim colaborarea cu structurile existente, cum ar fi Observatorul Audiovizual European, care este un partener al programului pentru media și care ne oferă date importante. Știm că în trecut au fost încercări de a mări competențele observatorului, dar este o decizie care nu ține de noi și s-a hotărât să rămână organism audiovizual și să nu se extindă și în alte domenii culturale. Și în ce privește InvestEU, credem că facilitatea Guarantee Facility a fost un succes și că sub egida InvestEU vor exista noi posibilități pentru operatorii culturali de mică învergură și în sfera socială a InvestEU. Evident, credem că este important să acordăm vizibilitatea acestui instrument de succes și anume Guarantee Facility, facilitatea de garantare, să asigurăm o linie nouă pentru investiu. Dank, Lucia. Mulțumim foarte mult, Lucia. Îi dau acum cuvântul Silviei pentru încheiere, te rog. Aș dori să vă mulțumesc pentru comentarii și pentru solicitările de lămuriri. Um, le iau în ordine colega Ferhaien. Îmi pare rău și mie că colegul uh, Venta ne va părăsi, dar știm însă că îl așteaptă activitatea interesantă și uh, cu siguranță PP-ul va da curs abordării lui de până acum. Acum, prima clarificare în ce privește observatorul uh, european și astfel răspund la mai multe întrebări. Trebuie să vă mărturisesc în calitate de raportor deja în programul anterior uh, reieșise necesitatea de a adapta la nivel cultural și creativ Um, o capacitate de a identifica elemente nu doar um, calitative, cât și cantitative, care să fie adaptat, adus la nivelul um, dezbaterilor internaționale. Nu s-a întâmplat acest lucru, au venit uh, acte delegate, dar uh, nu s-a întâmplat prea mult între timp. Operatorii consideră că este absolut neadecvat nivelul uh, indicatorilor folosiți pentru evaluare. Și pentru viitorul program se vorbește de trei elemente de evaluare, toate cantitative. E inacceptabil, mai ales ținând cont de impactul atât de diferit pe care îl poate avea cultura. La articolul 9, pentru a răspunde mai ales uh, întrebărilor lui Sabine, nu se vorbește de o realitate nouă, ci se vorbește de a ne putea baza pe o realitate existentă. Deja am făcut o trimitere la um, Centrul Comun de Cercetare, Joint Research Center, dar nu urmărind uh, să introducem totul doar într-o propunere cu sugestii care vin doar de la cercetători interni, ci colaborând cu o rețea europeană de cercetare. E așadar o idee care permite crearea unei rețele de excelență Centrul Comun de Cercetare fiind doar un nod în această rețea. Complementaritate am încercat să o introduc oricum și ați văzut acest lucru atât um, și în special în ce privește Invest uh, EU și răspund colegei Trupel aici. Eu sunt îngrijorată de faptul că Invest EU poate într-un anumit fel să anuleze caracterul specific și tot ce am reușit să punem pe picioare cu regulamentul anterior. Iată de ce am să încerc să impun uh, un caracter obligatoriu principiilor pentru Invest EU. Așa cum spunea și colegul Diaconu, Um, să facă obligatorii complementaritatea cu celelalte programe, Summitit Erasmus, cât și la nivel digital. ținând cont și de amendamentele aduse celorlalte programe. În al treilea rând, vreau să clarific partea referitoare la cultură și proiectele de mici dimensiuni. Lucru amintit și de colega Trübel și de colega Verheyen nu se dorește crearea unor grupuri diferite, ci să ținem, să avem posibilitatea pentru acele mici proiecte sau microproiecte cu valoare adăugată europene, cu valoare adăugată europeană, să existe o cofinanțare mai echilibrată, așadar o rată superioară de cofinanțare pentru micile întreprinderi care altfel nu găsesc finanțare pe piață. Mai departe, cerem și o platformă specifică pentru actorii implicați în cadrul patrimoniului cultural pentru a putea continua cu dialogul uh, părților. Vreau să vă spun de asemenea că noi cerem acte delegate la acest program pentru că e absolut nevoie să avem uh, un echilibru între colegiuitori. Pentru a răspunde Întrebări legate de sectoare. Poate e o problemă legată de traducere. Eu întotdeauna am spus sectoare creative și culturale. Cred că e un concept mai amplu și nu, se, nu intră aici doar uh, industriile creative. Nu știu dacă din traducere a reșit acest lucru. În continuare, subiectul nou al sprijinului pentru jurnalismul de calitate, pentru gândirea critică, pentru pregătirea și formarea pe care trebuie să urmeze tinerii uh, jurnaliști. E un subiect de mare importanță pentru noi. De asemenea, trimiterea la valorificarea femeilor, a perspectivei feminine și realităților în calitate de uh, profesioniști în sector. De asemenea, sper și cred că am răspuns la um, întrebarea referitoare la dimensiunea internațională. Noi am luat foarte în serios ideea unei noi strategii culturale internaționale. Europa Creativă Mundus vrea să fie o siglă amplă care să um, joace un rol, uh, tocmai cum se întâmplă în cooperarea culturală din alte sectoare. Am uh, cerut acorduri bilaterale Europa cu alte țări terțe, pentru că sunt uh, mult prea puține care participă și pe baza contribuțiilor proprii. Un ultim lucru și răspund în acest fel atât colegei Adinolfi cât și colegei Trupel, noi am pus uh, un accent important și s-au înaintat multe amendamente în acest sens referitor la semnificația culturii în domeniul uh, european, la libertatea de expresie culturală și artistică. Am pus accentul și pe crearea unei legături între Europa creativă și uh, directiva audiovizuală. Pentru că această directivă poate fi un alt instrument care să vină în sprijinul producție culturale și creative. Iată de ce am uh, pus accentul pe un nou cadru normativ pe care participanții la program trebuie să-l respecte. Eu le mulțumesc tuturor colegilor, aștept cu mare interes amendamentele pe care le vor, înainte, eh, amendamentele pe care le vor înainta ei. Îi mulțumesc comisiei pentru colaborare și pentru sprijin și sper să putem conta pe o colaborare constructivă. Îi mulțumesc de asemenea secretariatului pentru sprijin și asistenților Mi-i Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Silvia. Mulțumesc foarte mult, Silvia. Termenul limită pentru amendamente 29 noiembrie, ora 15. Și îi urez Silviei și raportorilor săi din umbră distracție plăcută și mult succes cu noul program iar dacă și bugetul lasă de la el, cu atât mai bine. Minunat! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea raportului Comisiei referitor la Europeană și următorii pași. E vorba aici de evaluarea de către Comisie a programului european și uh, referitor la viitoarea cale uh, de a proceda pe viitor în cadrul uh, unui, pe baza unui studiu independent. Acest studiu prezintă date cât și informații care sprijină evaluarea europeană și include posibile sugestii pentru dezvoltarea viitoare a programului european. Știți foarte bine că de când s-a creat Europeana în urmă cu un deceniu, Comisia noastră a sprijinit intens uh, dezvoltarea acestea și a urmărit-o de aproape. Iată de ce prezentarea acestui raport este, de, este atât de important pentru noi. Îi urez așadar bun venit doamnei Rehana Schwinigan Ladac, um, responsabilă de Departamentul Tehnologii Interactive, Cultură Digitală și Formare la DigiConnect, care ne va prezenta rezultatele acestui raport al Comisiei. Doamnă Schwininger, ne bucurăm că sunteți uh, alături de noi. Aveți cuvântul cam 10 minute. Uh, uh, vă mulțumesc, este adevărată plăcere să mă aflu aici. Mă numesc Rehana Schwininger-Gladach și mă aflu aici cu colega mea și doresc să vă prezint viziunea și evaluarea Comisiei pentru Europeana. Am vorbit foarte mult despre cultură astăzi, despre importanța diversității culturale, conținutului cultural și patrimoniului cultural și cred că în acest fel complementăm foarte bine discuțiile din sesiunile precedente. Dar înainte de a începe, doresc să vă mulțumesc de asemenea pentru votul asupra raportului privind educația în epoca digitală, deoarece în mandatul meu este cuprins și Asta cuprinsă sfera digitală, în special transformarea digitală a școlilor în această epocă a transformărilor digitale rapide. Mai exact, doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul pe partea de conectivitate a nevoii de echipament și cât ați susținut uh, inițiativa e-card pentru studenți, de care sunt responsabilă, responsabilă împreună colegii mei de la DGEAC. Și acum voi începe prezentarea. Este un moment propice pentru a prezenta raportul în fața Parlamentului, deoarece astăzi, chiar astăzi, se împlinesc 10 ani de existență a europeană. A fost lansat acum 10 ani în urmă unei scrisori din partea a șase șefi de stat și reprezintă acum platforma principală din Europa care oferă acces la patrimoniul cultural cu mai mult de 58 de milioane de artefacte culturale din mai mult de 370 de instituții. librării și diferite colecții și muzee. De asemenea, este înconjurată și susținută de o rețea foarte activă de profesioniști, împreună cu European Network Association, și are agregatoare tematice de conținut cultural. Vă voi vorbi și despre planul nostru pentru viitor. Această evaluare, după cum spunem, vine la momentul potrivit, deoarece răspunde unei cereri din partea Consiliului de a analiza cum s-a descurcat proiectul european, care ar fi un mecanism durabil de finanțare și posibile direcții pentru viitor. În același timp, în noua agenda europeană pentru comunicare culturală, Comisia a promis o viziune pentru europeană, așa cum răspunde prin intermediul acestui raport. Și, de asemenea, acum, când urmează să stabilim următorul cadru financiar multianual, vedem pe baza acestei valori care sunt punctele forte și punctele mai slabe ale europeană. De aceea, raportul are un rol dublu privește spre trecut pentru a evalua ce s-a realizat și care sunt punctele slabe, dar de asemenea privește spre viitor pentru a vedea ce dorim să obținem și care sunt ambițiile noastre pentru viitor. Este foarte important să știm că evaluarea acoperă conceptul fundamental de proiect cultural și proiect digital european. Deci acestea sunt cele două dimensiuni care conferă specificitate europeană proiectului european și, de asemenea, evaluează eficiența serviciilor cuprinse în cadrul proiectului. Evaluarea s-a efectuat respectând îndrumările privind o mai bună reglementare din partea Comisiei, care sunt destul de comprehensive. Pe parcursul procesului de evaluare, am fost susținuți de un studiu independent realizat de un contractor uh, extern și am avut și un panel de 5 experți care prezintă sfere diferite ale patrimoniului cultural și al culturii. Și am fost susținuți de diferite DG-uri ale Comisiei, Connect, EARC, RTD, DGIT și altele. Raportul conține raportul în sine, care este um, format din uh, evaluare și viziunea comisiei și reprezintă părerea comisiei și este susținut de asemenea de documentul de lucru al serviciilor comisiei cu mai multe date faptice. Ca parte a evaluării am efectuat și o consultare non-publică online, am făcut eforturi pentru o disemina și am primit 1200 de răspunsuri, am avut așadar foarte mult feedback și plin de pasiune, dar și de diversitate. Și am avut așadar răspunsuri foarte interesante. Și ce, în care sunt concluziile? Ce știm ținând cont de cele cinci criterii ale unei mai bune reglementări? Aflăm că avem puncte forte și puncte slabe, după cum spuneam. Unul din punctele foarte principale este că Europeana reprezintă o inițiativă unică de acest fel și este singura platformă paneuropeană. Este singurul agregator din întreaga lume care reunește cea mai mare colecție digitală din cele 28 de state membre și oferă acces la aproape 68 de milioane de artefacte. De asemenea, inspiră ideea de istorie și identitate împărtășită în rândul europenilor prin intermediul unor campanii, cum ar fi cea 1914-1918 și sărbătorim și centenarul, 1914 campaniile prin migrație, și avem și o campanie pe tema femeilor în știință. Aceasta se va desfășura pe cursul următoarelor luni până în martie. Deci nu a reunit doar instituții din domeniul cultural, dar a și avut un dialog cu cetățenii și a implicat pe aceștia într-o inițiativă culturală. Europeana, de asemenea, se ocupă de împărtășirea de bune practici, de standarde comune și unul dintre, unul dintre realizările de seamă reprezintă faptul că a ajuns la o standardizare de facto în domeniul cultural și la un cadru de publicare european și declarația drepturilor internaționale foarte importante toate, pentru a face conținutul cultural atât utilizabil cât și reutilizabil. Este Uniunea Europeană a uh, susținut o rețea de parteneri și complementează strategiile naționale privind digitalizarea și accesibilitatea online a patrimoniului cultural. Care sunt provocările cu care ne confruntăm? Am încercat, prin intermediul raportului, să fim cât mai corecți. Am încercat să vedem care sunt punctele forte, dar și care sunt problemele care ne confruntăm. Dacă dorim să prezentăm Europeana în, cad- în următorul cadru financiar multianual, trebuie să oferim o viziune echilibrată și să vedem care sunt provocările cu care ne confruntăm. Și avem o serie de provocări. În primul rând, doar în primul rând, Europeana se adresează unui, unei audiențe prea largi și credem că este nevoie să ne concentrăm mai mult pe părțile interesate în domeniul cultural. În al doilea rând, conținem foarte, avem foarte mult conținut și metadate, dar o să ne întrebare începește calitatea acestora. Comisia s-a concentrat foarte mult pe cantitatea datelor, dar acum trebuie să facem un efort considerabil pentru a oferi o mai, mult, mai multă calitate și mai mult conținut 3D pentru a ajunge și la audiențe un auditoriu nou, cum ar fi publicul tânăr. Mai departe, cât de ușor este de găsit materialul. Avem foarte multe date, dar din cauza cantității foarte mari nu se mai ușor de găsit. Deci trebuie să facem eforturi pentru a face conținutul mai ușor de găsit, să îmbunătățim rezultatele de căutare, să îmbunătățim toate instrumentele care sunt o filtrare mai bună și de asemenea să ne concentrăm asupra multilingvismului. Instituțiile culturale nu au nici resursele, nici instrumentele pentru a face conținutul disponibil în mai multe limbi străine, dar noi putem face acest lucru prin intermediul tehnologiei. Și infrastructura este o problemă, agregarea infrastructurii, cum să actualizăm conținutul și cum este procesat și integrat de europeană. Și, în ultimul rând, faptul că inițiativa nu este suficient de cunoscută în rândul cetățenilor. Acestea sunt, pe scurt, provocările de care ne vom ocupa în următorii ani. De asemenea, am, sp- am spus și care sunt ambițiile noastre privind Europeana în urmă- cadrul următorului exercițiu financiar și am subliniat pilonii pe care dorim să ne axăm pentru a consolida inițiativa. În primul rând, europeană să fie partea interesată principală în rândul instituțiilor culturale. Trebuie să un factor prin care instituțiile culturale să intre în epoca digitală, să susținem transformarea digitală. Și în acest sens, europeana trebuie să conferă mai multă putere comunității culturale. Mai departe, după cum vă spuneam, trebuie să consolidăm platforma tehnică. Trebuie să facem conțin- Trebuie să facem mai multe îmbunătățiri pe partea tehnică, tehnologică, cum ar fi să facem conținutul mai ușor de găsit, să ne ocupăm de multilingvism. Și, de asemenea, europeană trebuie să fie responsabilă pentru toate aceste îmbunătățiri. Dar să subliniem și disponibilitatea conținutului. S-a discutat foarte mult despre conținut în cadrul acestei comisii. Aici ne referim și la conținut care poate fi creat de instituțiile din domeniul patrimoniului cultural. Trebuie să fim siguri că punem la dispoziție instrumente pe care să le poată folosi instituțiile din domeniu pentru a crea conținut atractiv, personalizat, care să atragă mai mult utilizatorii către inițiativă. Și știm că este nevoie și să întreprindem o activitate de standardizare, să ne ocupăm de bune practici în domeniul patrimoniului cultural. De multe ori, participanții nu sunt uh, conștienți de posibilitățile pe care le au în epoca digitală. Europeana se va reorienta spre a deservi instituțiile culturale, ajuta să fie mai prezente și să aibă un cuvânt de spus în epoca digitală. În legătură cu dezvoltarea durabilă, Vom uh, finanța în continuare Europeană în cadrul programului Digital Europe și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care o acordați Europeana prin amendamentele noastre. Dorim de asemenea să susținem activitatea europeană prin lansarea unei rețele de centre de competență care să poată consilia instituțiile în domeniul culturii în ce privește digitalizarea, să conducă activități de formare, ateliere, cele mai bune practici și așa mai departe. Și la acestea vom adăuga încă o uh, activitate privind Horizon Europe. În ce privește guvernanța, doresc doar să menționez că ne-am aliniat aici pentru a ne asigura că cei de la comisie au un rol de coordonare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și răspund cu plăcere la întrebări. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă, un raport foarte bine pregătit, uh, care conține foarte multe informații Uh, și în legătură cu ce ne mai rămâne de făcut pe viitor, unde putem să aducem ameliorări și pe ce să punem uh, uh, accentul, nu neapărat pe cantitate, ci mai degrabă pe calitatea datelor și pe problema accesului la ele. Deci mulțumim încă o dată și începem dezbaterea. Îi dau cuvântul doamnei Ferhaien în primul rând, vă rog. Da, mulțumesc și eu, aș dori să vă mulțumesc în numele PP-ului. Uh, pentru prezentarea uh, acest, acestui studiu compact uh, și cuprinzător a punctelor forte, dar și a provocărilor pe care le reprezintă europeana. Acest, e vorba de un instrument foarte important pentru cultură. Ați vorbit despre lipsa conștientizării la provocări. Mă întreb, uh, Uh, de 10 ani de ce proiectul european nu a ajuns în uh, școli, în instituții uh, pentru cei pentru care a fost conceput Mă gândesc mai ales la învățământ, de exemplu, pentru formare, pentru școli. Ar fi un instrument extrem de util și totuși, dacă pui întrebarea la școală, cine cunoaște europeană, nici măcar dascălii nu cunosc uh, proiectul și întrebarea mea este, aveți cumva idei, uh, propuneri, cum am putea schimba situația? Uh, încă o dată, nouă ne place să, proiectăm, să, să finanțăm proiecte, dar dacă ele nu ajung la public, atunci e păcat și, uh, încă o dată, e vorba de o inițiativă minunată, un proiect foarte bun. A doua întrebare. Uh, care este situația uh, cu cadrul financiar multianual? Știm că el se va modifica. Nu știu dacă vom putea menține structurile actuale, deci aș dori să vă întreb dacă sunt provocări și în ce privește finanțarea. Mulțumim, Sabine. Helga acum. Mulțumesc foarte mult a fost o prezentare uh, foarte interesantă. O prestanță, un, un, o reprezentație foarte interesantă cu privire la europeană. M-aș referi și eu la întrebarea colegei Verhaien. Astăzi e sărbătorim europeană, are 10 ani și întrebarea care îmi vine în minte prima este de ce nu e cunoscut proiectul, de ce nu s-a făcut suficientă publicitate. Știm că ne aflăm într-o situație dificilă de concurență cu actorii privați, dar, oricum, când avem astfel de proiecte, e mai mult decât o inițiativă, uh, interesul nostru ar fi să promovăm instituțiile noastre și, deci, m-ar, uh, interesa care sunt uh, sugestiile dumneavoastră în acest sens. Calitatea datelor și accesul rămâne întotdeauna o mare întrebare și ați mai spus ceva care mi s-a părut interesant. Uh, deci vă lipsește filtrarea sofisticată. Știți că avem o dezbatere în Europa, tocmai m-am întors uh, de la un grup de vizitatori cu tineri între 12 și 13 ani și uh, pe ei nu interesa decât filtrele de upload. după tot ce a făcut președintele executiv al YouTube, articolul 13. e clar că e nevoie de astfel de filtre pentru navigare uh, astfel încât uh, oamenii să găsească uh, informațiile, mai ales instituțiile culturale, pentru că știți că avem un război în curs în acest domeniu, în legătură cu marile platforme digitale. Deci aș dori să știu ce faceți pentru a uh, investi în uh, aceste, aceste filtre sofisticate, în ce constau ele și uh, cum comunicați această nevoie de a opta pentru ele. Mulțumim, Helga. Silvia Costa acum. Diciamo că noi siamo de grandi fan. Pot să vă spun că noi suntem uh, mari admiratori europeană, dar uh, destul de frustrați, pentru că programul prezintă un potențial extraordinar. Trebuie să mă mărturisim acest lucru, însă s-a cam uh, a cam stagnat evoluția acesteia în ultimii ani, deși Europeana ne povestește lucruri extraordinare, Comisia Europeană, am cer să ne povestește lucruri, de lucruri extraordinare care s-au făcut. Cred că ați, făcut, ați procedat bine cu reorientarea, preferând câțiva interlocutori, după care, extinzând, amplificând acestea, spuneați că vă concentrați pe instituțiile din patrimoniu cultural și pe comunitățile din uh, patrimoniul cultural. Referindu-vă un pic la Convenția FAR, aș vrea să înțeleg ce anume înseamnă. Interesantă e și această rețea de centre de consultanță. Europeană are și parteneri uh, teritoriali. Uh, puteți lua în calcul, de pildă, un fel de rețea europeană permițând o participare practic la nivelul european. În al doilea rând, văd că în viitorul CFM sursele de finanțare vor deveni Digital EU și programul Orizont. Există inițiative specifice pentru învățământ, uh, adresate de pildă și universităților. Când vorbiți de patrimoniu cultural, intră aici uh, și universitățile sau instituțiile din uh, învățământul terțiar. Am văzut că există 380-388 de organizații cu care cooperați uh, și care vă furnizează informațiile. Cum ați analizat informațiile care v-au fost furnizate? Există țări care sunt mai prezente decât altele? Mulțumesc! Frau Schwinninger, Sie haben jetzt das... Mulțumim, aveți cuvântul pentru a răspunde la toate aceste întrebări, doamnă Schwillinger. Aș dori să răspund la întrebarea de ce nu a ajuns europeana la școli. Totul depinde de țări, pentru că, de exemplu, în Franța, europeana e citată ca sursă de referință în programa școlară. Deci depinde de țară. Dar problema este că dacă nu ai uh, material care să fie atrăgător, atunci este foarte greu să-i atragi pe elevi. Deci e un fel de dilemă uh, și știm asta, pentru că mă ocup și de învățământul digital, deci eu încerc să fac o punte între ce fac în domeniul culturii și al educației și pot să apropiu cele două comunități. Apoi, în legătură cu finanțarea. Până acum am finanțat Europeana cu uh, două programe diferite, în primul rând, uh, două sisteme diferite. În primul rând ne bazăm pe granturi, ceea ce a generat o mare problemă de cofinanțare pentru că statele membre nu își uh, nu respectau uh, partea care le revenea de cofinanțare și anul trecut am schimbat uh, mecanismul de finanțare la licitații pentru a acoperi toate costurile legate de europeană, pentru că e vorba de o inițiativă europeană. Și intenționăm să continuăm în acest uh, uh, sistem mixt de licitații și de granturi. Cu CFM-ul, ideea este ca să nu repetăm aceleași greșeli în următorul cadru financiar multianual, deci încercăm să obținem mai mulți bani prin uh, licitații, ca să avem o plasă de siguranță. Mm, contractul actual e pe 2 ani și poate fi renoit încă 2 ani. Deci ne oferă o anumită garanție de siguranță la întrebarea doamnei Trupel în legătură cu sensibilizarea. Există multe motive. Depinde de țara în care te afli. În, ultele țări, în unele țări europene este cunoscută, în altele nu. E greu să vă dau un răspuns. Poate și pentru că activitatea europeană uh, viza reunirea Uh, instituțiilor culturale în era digitală. Deci poate s-a uitat puțin uh, aspectul uh, cetățean, dar știm că unele campanii au fost foarte bune ca să-i ralieze pe cetățeni. Pentru primul război mondial, de exemplu, au fost foarte multe proiecte. Deci dorăm, dorim să ne ocupăm, să, deci să preluăm anumite teme europene care uh, contribuie la Uh, crearea acestui sentiment de identitate europeană și de apartenență la uh, Europa. În ce privește uh, filtrele sofisticate, lipsa lor, de fapt. Acum, când mergi pe un portal, în domeniul culturii ar trebui să se poată face o filtrare. Dar dacă vrei să ai acces la expresii artistice, de exemplu să, să cauți un pictor impresionist sau dadaist, uh, trebuie uh, să știi ce cauți, ce fel de uh, clasă de, de, de, de școală de pictură, cu ce trăsături și așa mai departe. E vorba de trăsături specifice care nu figurează încă în europeana, pe care încercăm acum să le introducem, dar Uh, de asemenea, felul în care se de descoperă ce... conținutul e foarte important. Avem uh, uh, conținut care permite oamenilor să navigheze și din căutare în căutare descoperă mai multe. Deci e o întrebare legată de conținutul european în general, în era digitală. Pentru a răspunde doamnei Costa, finanțarea, deci partea legată de finanțare. Pentru patrimoniul cultural, avem o abordare cuprinzătoare. Încercăm să finanțăm Europeana în programul Europa Digitală. Încercăm să consolidăm uh, oferta și uh, funcționalitățile sale, la care se adaugă centrul de competențe, pentru că e o desfășurare de instrumente și de capacități tehnologice în slujba patrimoniului cultural și a instituțiilor de patrimoniu. Deci dacă o instituție dorește să își digitalizeze în 3D un conținut cultural sau să organizeze o expoziție în trei dimensiuni uh, și nu știe cum să facă acest lucru, pot să se adreseze centrului de competențe. Dar știm că există și uh, provocări legate de cercetarea fundamentală care este acoperită de orizont, uh, eu, eu, programul Orizont Europa. În ce privește comunitatea, ea e de 3.704.000 de specialiști, să zicem, de instituții care participă la acest proiect, dar sigur că trebuie să uh, atragem și mai multe instituții pentru a ajunge în toate regiunile, în toate statele membre Europeană este activă în 28 de state membre. Avem instituții din toate statele membre, dar dorim să ne asigurăm că fiecare instituție, inclusiv uh, cea mai mică, poate să participe pentru că Europeana vizează accesul democratic la patrimoniul cultural pentru cetățeni și pentru instituții. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, wir merken, es gibt... Mulțumesc foarte mult. Am observat, observăm că mai există încă multe provocări pentru acest program. Mai aveți așadar <laughs> mult de făcut și puteți fi sigură că noi vom fi alături de dumneavoastră și ne vom ocupa și pe viitor de acest subiect. Vom arunca o privire să vedem cum continuă programul, cum uh, stau lucrurile cu anumite aspecte, de pildă funcția de căutare și așa mai departe. dacă oamenii folosesc acest portal, dacă îl cunosc, pentru că este un portal foarte important și o inițiativă lăudabilă. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați prezentat direcția pe care doriți să urmați și mult succes în continuare. După cum spuneam, sunt convinsă că pe viitor Comisia Cul va fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! So, dann wären wir am Ende der am ajunge, am fi ajuns acum la sfârșitul ședinței, pentru că la diverse nu am nimic. Trebuie să vă anunț doar că următoarea ședință va avea loc luni 3 decembrie de la ora 15 până la 18.30. Așa că începem de îndată cu ședința coordonatorilor care, ca de obicei, se desfășoară cu ușile închise. Iată de ce toți aceia care nu țin de Parlament sunt rugați să părăsească sala. Facem o scurtă pauză uh, de 5 minute pentru ca toată lumea să poată părăsi sala. Pe curând!